punct uh, a fost deja uh, tratat ziua de luni și atunci s-a și făcut uh, acest lucru, s-a și răspuns solicitării. Acum, spune președintele, avem o scrisoare din partea mai multor deputați cu privire la redarea, recedarea regiunii uh, închise a Famagustei către rezidenții uh, locali um, cu domiciliul permanent acolo, uh, dau cuvântul acum unea din deputate. domnului Zagada. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, în Europa, pe teritorii europene, anume în Cipru. Există un oraș împrejmuit cu sârmă ghimpată, cu mii de case evacuate, dar și biserici, terenuri de joacă, școli evacuate. Un oraș în care uh, locuitorii au fost uh, uh, pe care locuitorii au fost nevoiți să-l părăsească acum 40 de ani și unde locuitorii, foștii rezidenți, doresc să revină. De acest, uh, din acest motiv, acești rezidenți din Famagusta au nevoie de susținerea uh, confraților lor europeni, în special al Parlamentului European. Vreau ca nume propriu, dar și numele colegilor și colegilor care au semnat uh, declarația scrisă a celor 40 să vă cer susținerea. În special însă vă cer susținerea în numele locuitorilor respectiv din Famagusta, a copiilor și nepoților lor. Am încrederea că acest semnal va uh, avea impact asupra uh, uh, statelor membre, asupra Națiunilor Unite, dar mai ales asupra Turciei, care sper să colaboreze la rezolvarea acestei situații. Vă mulțumesc! Thank you very much.